Okay, colleagues. Stimați colegi, cred că putem să începem dacă ocupați loc, vă rog. În primul rând, bun venit din vacanță. Sper că ați avut o vară foarte relaxantă. Sper că nu. Mi se pare că nu ați avut vacanță. Sper că sunteți încă odihniți. Bun venit și interpreților. Este prima reuniune din nou, acest nou an școlar, cum s-ar spune, în acest nou an parlamentar. Va fi o reuniune scurtă pentru că, în principal, trebuie să votăm bugetul și o rezoluție cu privire la climă. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Sunteți de acord? Mulțumesc. Câteva comunicări înainte de a trece la vot. În primul rând, este anul european al dezvoltării. Am, serviciile Parlamentului au publicat o broșură pentru a comunica date în legătură cu acest an european. Cu toții probabil că aveți un exemplar. Este în toate limbile oficiale și este, dis- este distribuită la serviciul de distribuție de documente la partea ASP lângă cutiuțele dumneavoastră poștale. Acolo veți găsi în toate limbile, poate nu în limba luxemburgheză, din păcate, dar în toate limbile oficiale ale Uniunii puteți să le trimiteți în circumscripțiile dumneavoastră. Există și o broșură în legătură cu uh, tema lunii septembrie, democrație și migrație, ca de obicei, această informare lunară este publicată în engleză, în format PDF pe internet și pe hârtie. Bineînțeles, criza refugiaților domină toată atenția noastră și eu sunt de părere că trebuie să facem mult mai mult. Știu că unii colegi deja au avut o discuție în legătură cu politica de migrație, unii colegi ne-au întrebat ce face Comisia cu ajutoarele umanitare. Am solicitat Direcției Generale ECO să vină la următoarea reuniune să ne explice ce, cum se folosește bugetul corespunzător în sprijinirea crizei refugiaților. Am stabilit această reuniune în 23 septembrie, dacă sunteți de acord. Înainte de vară, coordonatorii au solicitat prezentarea unui punct în plenara din septembrie. Este conferința cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă la New York. Avem o delegație pe care o vom trimite la New York este o conferință foarte inter- importantă pentru Comisia noastră și Comisia Europeană va face o declarație în cea de-a doua plenară din septembrie în legătură cu summitul de la New York. Nu știu, cred că va fi miercuri 19 septembrie. Domnul comisar Mimița nu poate fi prezent la reuniunea respectivă din 19 septembrie. S-a Oferit să vină la comisia noastră în luni 23 septembrie pentru a ne prezenta concluziile acelui summit. Așadar, încercăm să încurajăm cooperarea cu parlamentele naționale pentru a discuta despre aceste obiective durabile. Bundestagul german ne-a contactat și a spus că Comisia lor pentru dezvoltare vrea să vină la Bruxelles pentru a discuta cu noi în legătură cu aceste obiective durabile ne-au contactat chiar în ultimele zile ale lunii iulie dinaintea vacanței. Așadar, punem acest punct uh, pe ordinea de zi și invităm și Bundestagul să fie prezent. Putem să dăm cuvântul președintelui comisiei respective. Cred că și parlamentele naționale trebuie să se implice în examinarea acestor obiective. Acestea sunt comunicările, anunțuri. Trecem la punctul 3, anunțurile comisiei. Într-o reuniune anterioară am anunțat că domnul William Neal ni se va alătura din partea comisiei pentru că Peter McQuaig uh, părăsește comisia, a fost legătura noastră cu comisia timp de mulți ani trece pe un alt post. Trebuia să fie înlocuit cu William Neal, însă William acum a intrat în cabinetul domnului comisar Vela, așadar nu este aici, dar avem o reprezentantă a comisiei, Catherine, și nu știu dacă are comunicări. Mulțumesc, dați-mi voie să vă dau câteva informații în numele comisiei. Am fost invitată să vă informez în legătură cu programul de lucru pentru 2015 și câteva informații despre programul de lucru pentru 2016, care încă nu este finalizat. Pot să vă informez în acest moment că avem două inițiative majore pentru 2016. În primul rând, implementarea agendei 2013 pentru dezvoltare durabilă, datorită domeniului universal, Trebuie să examinăm aspectele interne și externe de implementare a acestei agende și am inițiat un uh, și vom iniția un proces de consultare largă în primul trimestru al anului 2016. În al doilea rând, ne vom ocupa de dosarul post-Cotonou în, următoarea, în urma uh, consultărilor pe documentul de consultare. Propunerile vor fi adoptate până la sfârșitul anului 2016. Avem prevede, prevăzute și în 2016 inițiative în domeniul sectorului securității, securității în, ca urmare se continuă munca pe, uh, în special în sectorul securității. În ceea ce privește alte inițiative care sunt tot pentru 2015, acestea vor avea forma unui document de lucru, în primul rând egalitatea de gen și capacitarea femeilor, în perspectiva eh, relațiilor externe ale Uniunii 2016-2020. Va fi un document care va fi adoptat în curând. Trebuie să găsim modalități de a îmbunătăți eh, responsabilitatea și responsabilizarea pentru femeile în funcții guvernamentale, pentru prezența acestor femei în funcții guvernamentale. Avem și o inițiativă în legătură cu dezvoltarea pentru a susține vizibilitatea muncii noastre în lume. Ceea ce face Uniunea Europeană în acest domeniu al dezvoltării. Documentul de lucru va da Comisiei posibilitatea de a dezvolta noi inițiative în lupta împotriva fluxurilor financiare ilicite și pentru a crește coerența cu politicile deja, de susținere deja în aplicare cu statele terțe. Această măsură se așteaptă în ultimul trimestru al anului 2015. Am prevăzut și publicarea până la sfârșitul acestui an a unor informa- informații eh, bazate pe uh, eh, U-Results Framework mm, pentru un raport în anii viitori. Se, avem în vedere și o publicare separată în acest an și pentru 2016, la începutul anului, un al doilea raport în legătură cu implementarea angajamentele pentru securitatea alimentară în care sunt implicate și Parlamentul și Consiliul. Această ultimă comunicare, cu această ultimă comunicare închei prezentarea mea. Mulțumim, sunt foarte multe lucruri. Poate le putem transmite colegilor și în scris, pentru că sunt multe informații utile. Charles, ai cerut cuvântul, domnule Gheorghe. Chiar asta vreau să solicit, să mi-ați luat-o înainte. Vreau să cer documentul înscris. Vă mulțumesc, foarte multe inițiative și am dorit să le transmitem tuturor colegilor. Informații foarte utile pentru comisia noastră. Acum, Direcția Generală ECO, dacă are comunicări. Foarte pe scurt vreau să vă informez în legătură cu adoptarea ieri a unei comunicări spre un summit umanitar global pentru un parteneriat pentru acțiuni umanitare eficiente. Comunicarea se bazează pe consensul european în legătură cu ajutorul umanitar și stabilește viziunile noastre pentru a schimba sistemul de asistență umanitară anul viitor la Istanbul și are câteva uh, recomandări specifice care uh, se dorește să fie susținute la summit. Putem să vă prezentăm această comunicare la una dintre reuniunile dumneavoastră ulterioare și să discutăm în, înainte de acest summit. Da, este o comunicare foarte importantă și, fără îndoială, comunicarea noastră comisia noastră dorește să fie parte la discuție. Domnul Guerrero însă nu este prezent astăzi. Întrebări sau comentarii în legătură cu aceste comunicări din partea, partea Direcției Generală ECO? Nu, atunci trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, votul proiectului de aviz în legătură cu noul acord internațional privind clima la Paris. Știți că va avea loc o conferință extrem de importantă. Nu știu dacă doamna Zaborska dorește să intervină înainte de vot. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori doar să mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră și secretariatului pentru ajutor și pentru buna cooperare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Știu cât de dificilă este munca de coordonare a acestor avize. Vă mulțumesc foarte mult! Înainte de a începe votul, secretariatul dorește să facă un vot de probă. Dacă doriți să apăsați orice buton pentru a proba sistemul, închidem votul. A votat toată lumea? Da, domnule Șopflin. Da, mi se pare că mi-am lăsat cardul, cartela de vot. Deci îmi voi ridica, voi vota prin ridicarea mâinii, dacă este posibil. Deci, de la socialiști este un membru în plus Dacă este vorba doar de o persoană, atunci putem să ținem cont de dumneavoastră. Cu o persoană ă, este fezabil. Foarte bine. Trecem la o serie de compromisuri și mulțumesc colegilor Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem după aceea la compromisul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru? Împotrivă? abțineri. Vom verifica electronic. Verificăm compromisul 5. S-a deschis votul. Îmi cer scuze, nu compromisul 5, amendamentul 9. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, a, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Pentru, împotrivă, abțineri respins. 21, îmi cer scuze, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic amendamentul 27. S-a deschis votul. Vote is closed. Votul s-a încheiat. Domnul Șeflin. Am găsit cardul, domnul președinte, deci acum votați. Uh, se respinge. Amendamentul 28, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 32 <clears throat> pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 42 pentru, potriva abțineri se adoptă. pe pagina 4 pentru împotrivă obținări. Se adoptă 48 pentru împotriva abțineri respins, 49 pentru împotriva abțineri se adoptă, trecem la 53 pentru împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru împotriva abțineri se adoptă și pentru întregul text votăm electronic. Deschidem votul acum. Votarea s-a încheiat. Se adoptă fără voturi împotrivă. Mulțumesc tuturor, doamna Zaborska și tuturor colegilor. Îmi trimite mai departe Comisiei de Mediu. punctul 5, acum votul pe buget. Există mai multe voturi. Raportorul este anilit, că nu e prezent. Nu veți vorbi? Bine, nu are nimeni nimic de adăugat. Trecem direct la vot. Aici nu sunt amendamente, e un pic mai greu de citit. E vorba de fapt doar de numere mai mari. Folosim ultimele două cifre, da? Amendamentul 44. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă 46 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 00 5700 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, potrivă, abțineri se respinge. 01 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 02 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 03 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 04 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 05 pentru împotriva abțineri se adoptă, 06 pentru împotriva abțineri se adoptă. Zero șapte pentru potriva abțineri se adoptă 36 pentru potriva abțineri se adoptă 26 cade și mergem la 37. Pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 09 cade, 10, 5, 7, 10, pentru, potrivă, abțineri, se adoptă, 38, pentru, potrivă, abțineri, respins, 11 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, potrivă, abțineri respins, 12 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru împotrivă se adoptă, 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă, Treizeci și doi pentru potrivă abțineri se adoptă. Amendament oral numărul 1 din partea raportorului. Doamna Hoiboc, vă rog. Voi vorbi în germană. Am o întrebare pentru că hotărâserăm să supunem la vot numai acele proiecte pilot care au fost acceptate și de către comisia, însă apar și patru proiecte pentru care comisia a dat aviz negativ, deci nu mi-e prea clar de ce trebuie să le supunem la vot. Um, Mr. Neuser. Domnule Neuser. I don't know. I mean, it's on the voting list. Nu știu, e pe lista de vot. E pe lista de ce votăm și cui nu-i place să voteze împotrivă. Poate că au fost discuții oficiale sau e vreo cerință, da? Să punem la vot. Da? Mi s-a explicat, e în regulă. Și dori doar să vă informez că sunt proiecte în desfășurare și de aceea apar aici. Deci nu sunt proiecte noi, sunt în desfășurare, au fost uh, adoptate, aprobate într-o etapă anterioară. Și atunci supunem la vot amendamentul oral 1. Cine pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Ora, amendamentul oral 2 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 23 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 24 pentru, potriva, abțineri. Haideți să verificăm, deschidem votul. Nu știu de ce votăm împotriva colegului nostru, dar mă rog, dacă e pe listă, Votul s-a încheiat. Se adoptă. Și socialiștii se pot întreba de ce votează împotriva colegului nostru. 25 pentru, potriva abțineri, se adoptă. Amendamentul al 3 pentru, împotriva, <clears throat> abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 29 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 49 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 50 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, 19, 30 și 40 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci nu avem vot final. Mulțumesc lui Arne Lee. Chiar dacă nu e prezent, mulțumesc raportorilor din umbra. Acesta a fost punctul 5. Am încheiat voturile pe astăzi. Trecem la punctul 6. O discuție pe buget. Am spus că Arne nu poate fi aici astăzi. Avem acest aviz care va trece la Comisia Buget și dăm cuvântul colegului nostru. Mulțumesc! Colegul Arneliț își cere scuze, se află în orașul său natal astăzi pentru că e în vizită un ministru german pentru dezvoltare și iată importantă relația noastră cu parlamentele naționale și regionale. Așadar, colegul m-a rugat să spun câteva cuvinte și să menționez câteva aspecte, să le subliniez. În niciun caz nu ar trebui să acceptăm diminuările propuse de Consiliu, de aceea majoritatea amendamentelor se referă la revenirea la planul bugetar propus de Comisie. Cred că toți cei dintre noi care au urmărit știrile în ultimele săptămâni conștientizează că criza aceasta refugiaților este de o dimensiune foarte mare și avem nevoie de mijloace suplimentare pentru migrație și azil și pentru ajutor umanitar. Aceste fonduri ar trebui folosite pentru a combate cauzele migrației și pentru a reuși să direcționăm fluxurile migratorii din țările în curs de dezvoltare. Mai mult decât atât, dorim să ne implicăm pentru ca în buget să apară 56 de milioane de euro suplimentare pentru măsuri de educație în taberele de refugiați. Astfel, dorim să evităm o generație pierdută și să susținem în special tinerii și uh, copiii refugiați care de ani de zile nu au mai avut acces la educație. Aceasta ar fi pe scurt observația lui Arne Litz și mă alătur lui întru totul și Mulțumesc pentru buna cooperare cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumim. Dau cuvântul colegilor din grup, domnul Stier. Mulțumesc, doamnă președinte, și raportorului din umbră. El nu poate fi prezent astăzi în întâlnirea de birou a PPE la Katowice. În numele său aș dori și eu să îl felicit pe Arneliț pentru că a pregătit acest aviz, cred că transmite mesajul potrivit, în special cu legătura care se face în acest aviz între criza de migrație și nevoia de a spori fondurile. În niciun caz ele nu trebuie diminuate. Când am discutat în plenară criza migrației, s-a spus în repetate rânduri că politica de dezvoltare ar face parte din soluție. Și când vine vorba de buget, apoi vedem că fondurile sunt diminuate. Nu respectăm uh, ce am propus astfel și mesaj greșit cel pe care îl transmitem. Nu putem accepta acest lucru. Aceasta ar fi linia principală a vizului uh, susținută de poziția grupului nostru și cererea de a mă adăuga suma aceea pentru educație, ceea ce corespunde din nou priorităților pe care le-am discutat înaintea verii. Important să investim în educație, în special în aceste centre de refugiați și de aceea salutăm vizie ca și acest uh, text să fie inclus în aviz. Mulțumim, doamna președinte, Short Collins. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am o informație care cred că provine de la comisie, de la un purtător al comisiei care ar fi anunțat că s-a pus la dispoziție un miliard pentru a ajuta Africa pentru criza refugiaților. Prima mea întrebare e dacă aceste informații sunt exacte și dacă da, de unde provin aceste fonduri? De la Fondul European de Dezvoltare sau Comisia intenționează să deschidă o nouă linie bugetară? și când s-ar putea face asta, începând cu 2016, deci acestea sunt întrebările mele. Deci, însă, statele membre știm că sunt foarte reticente în ceea ce privește angajamentele uh, luate anterior. Bine, îi voi cere comisiei să intervină la sfârșit. Nu știu dacă reprezentantul comisiei știe uh, răspunsul. Maria Hoiborg este următoarea care va interveni în numele comisiei. Și eu doresc să mulțumesc lui Aneliț pentru acest raport. Noi putem susține într totul acest text și noi credem că se merge în direcția potrivită. Propunerea de buget a Comisiei prevede o creștere cu doar 2% și Trebuie să ne întrebăm, dată fiind criza plăților din ultimii ani, criză care nu a trecut încă, e suficientă oare această sumă pentru a plăti toate facturile neplătite? Și iată, totuși, Consiliul diminuează aceste mijloace. Noi nu reușim să înțelegem acest lucru. <clears throat> și dori să mai subliniez și cele spuse de Norbert Neuser și col- alți colegi. Uh, reducerile de fonduri în domeniul migrației nu pot fi acceptate și asta într-o perioadă în care, iată, avem atâția refugiați cum n-am mai avut de la al doilea război mondial încoace. E o situație în care mă bucur că suntem uniți și ar trebui în continuare să punem degetul pe rană. Nu pot accepta diminuările în general, reducerile. Suntem în anul dezvoltării, avem pe ordinea de zi tot cerem acel obiectiv cu 0,7%, dar nu le respectăm nici măcar noi. Ar trebui să facem curat în ograda proprie, în primul rând. Să atingem acest obiectiv și mă bucur că se vorbește de faptul că Consiliul ar dori să sporească ajutorul umanitar, o altă propunere pe care ar trebui să o subliniem. Protecția climatică e un alt subiect uh, central la noi, la Verzi. Salutăm faptul că iată, Comisia a renunțat la acele reduceri. De acord. Încă o dată mulțumiri lui Arneliț, un raport foarte bun și mulțumim tuturor. Mă bucur că suntem de acord pe problema migrației și continuăm să lucrăm împreună. Mulțumesc, domnul Frunzulica. Thank you very much, Madam Chair. In fact... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Uniunea Europeană și țările europene se confruntă cu o situație foarte dificilă, aș spune că avem o problemă cu aceste valuri de migranți care vin în Europa, și asta va crea probleme pe viitor. E o provocare serioasă cu care Europa se confruntă și iată, Comisia, Parlamentul și Consiliul ar trebui să adopte decizii importante. Poate că ar fi într-adevăr timpul unui semnal de alarmă, pentru că nu există strategii, nu există viziune între liderii noștri. E vorba totuși de viitorul nostru. Știți că sunt unul din membrii care susține întărirea Uniunii Europene, a instituțiilor europene Cred că nu există altă soluție în afară de Uniunea Europeană. Și de aceea nu înțeleg cum Consiliul, cum de Consiliul dorește să diminueze fondurile pentru ajutorul umanitar. Tocmai în uh, timpuri ca cele pe care le trăim, timpuri uh, triste, o criză fără precedent. <clears throat> Trebuie să combatem această mișcare a Consiliului cu toate mijloacele. În același timp, se pare că unii dintre liderii noștri, oameni care conduc aceste instituții europene, nu înțeleg că trebuie să stabilizăm zone sigure în țările de proveniență ale migranților. Prin toate mijloacele, sigur, și prin ajutor umanitar, dar și trimițând alimente acolo, dar și în ceea ce privește securitatea acelor zone. E timpul ca Uniunea Europeană să ia decizii importante cu privire la stabilizarea unor zone în nordul Africii și în Orientul apropiat. Altfel, situația pe continentul nostru se va schimba complet, la fel și în Africa și în Orientul Mijlociu și dacă situația continuă în acest fel, situația va deveni insuportabilă pentru cetățeni, pentru guverne și pentru instituții. Se zice că mai bine mai târziu decât niciodată. Eu cred însă că uh, opusul nu e adevărat, adică că mai târziu nu înseamnă niciodată. Eu propun ca să tragem acest semnal de alarmă important, să atragem atenția instituțiilor că e nevoie să existe ajutor umanitar și să creăm zone sigure pentru acești refugiați. Toate acestea sunt foarte importante pentru viitorul nostru. Doamna președinte, mulțumesc, dar la Strasburg va avea loc o dezbatere importantă pe acest subiect, va exista o rezoluție a tuturor grupurilor politice și toată lumea își va putea exprima părerea. Sunt de acord, e o situație urgentă care trebuie soluționată sau trebuie găsite uh, răspunsuri urgent. Văd că nu mai cere nimeni cuvântul. Avem comisia prezentă. Domnul Gheorenț a adresat o întrebare concretă. Domnul Vladislav de la DigiDesco și Pierre Charlie de la DigiEco. Nu știu cine dorește să înceapă. Doamna Vladislav, vă rog. Bonjour, je... Eh, nu vorbesc în numele unității de bugete de la DEFCO. Într-adevăr, există proiectul de a crea un fond fiduciar pentru regiunea Sahelului cu o dotare de peste un miliard de euro. Contribuțiile vor fi de la FED, de la bugetul general și, bineînțeles, eh, va fi disponibil și pentru donatori, inclusiv eh, pentru statele membre. Și dacă aveți nevoie de alte informații, vă putem scrie. Deci, da, banii nu sunt de la bugetul de EFCO, ci de la Fondul European de Dezvoltare. De la ambele, într-o mare parte de la Fondul European de Dezvoltare, dar vor exista și linii bugetare uh, DEFCO tematice să va fi un fond fiduciar, o nouă structură bugetară, deci nu o linie bugetară în cadrul bugetului. Avem deja fondul fiduciar BECU care funcționează deja, care adună la oaltă mai multe fonduri din diferite surse, uh, inclusiv Fed sau bugetul general. Vă mulțumesc pentru informații. Domnul Găres, dorește să intervină din nou. Eu cred că începem să avem o gravă problemă de comunicare. Contribuțiile statelor membre scad, se anunță crearea unui nou fond, se ia dintr-un sertar ca să se umple altul. Însă asta într-un cadru generalizat de scăderea banilor pentru asistența pentru dezvoltare la argumentare să se adauge și o lista promisiunilor făcute de statele membre și starea reală a acestor uh, promisiuni pentru a pune capăt acestei mascarade. Nu comisia, nu critic comisia, ci statele membre care sunt sub orice critică. Da, va trebui să ne facem amendamentele noastre și să protestăm și să transmitem asta cui trebuie alte informații în legătură cu bugetul, legătură cu bugetul pentru asistență umanitară, poate doriți să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește bugetul pentru asistență umanitară, creditele de angajament, acestea sunt în conformitate cu cadrul uh, plurianual prevăzut. DGECO este foarte mulțumită de starea actuală de fapt și uh, îi mulțumește Comisiei dumneavoastră pentru sprijin, mai ales pentru amendamentele propuse care vor permite să ajute DGECO să-și, uh, să respecte angajamentele recente ale comisarului Stilianidis privind uh, creșterea finanțării de la 1% pentru educare la 4% în 2017 datorită sprijinului dumneavoastră și amendamentelor 2014-2015, datorită propunerii bugetare actuale care prevede mai multe credite de plată decât de angajamente. Deci chiar dacă nu vom soluționa întreaga problema creditelor de plată, semnalele sunt pozitive și vom putea să ne respectăm pe deplin obligațiile. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Asta înseamnă că în trecut am avut problema plăților și angajamentelor care nu erau la același nivel. Deci s-au făcut totuși ceva progrese. Mulțumesc colegilor care au făcut presiuni și din comisia noastră. Plățile, deci, acum au depășit angajamentele. Bine, atunci nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. De la DEVCO doriți să interveniți din nou, stimată doamnă. Da, Aș vrea să-i mulțumesc raportorului și membrilor Comisiei DV care au înaintat amendamente pentru a stabili proiectul de bugete la crețe de plăți, de plată și de angajamente. În ceea ce privește crețe de plăți, din 2013 avem o insuficiență gravă. Anul acesta am consumat deja 80% din ce era disponibil și multe linii bugetare sunt deja epuizate, de exemplu, pentru securitate alimentară și mediu. Anul acesta credem că vom avea facturi neplătite de 623 de milioane de euro. Deci cu un impact negativ asupra politicii de mediu și asupra beneficiarilor. Pentru a evita o înrăutățire a situației, trebuie să asigurăm un nivel suficient de credite de plăți și îi mulțumim Comisiei DV pentru sprijinul oferit în acest sens. Bine, vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Nimeni nu a mai dorit să intervină. Încheiem punctul 6, trecem la punctul 7, diverse. Are cineva ceva de spus la diverse? Nu, dacă nu este cazul, următoarea noastră ședință e pe 21 septembrie. Vă mulțumesc tuturor și interpreților. Vă mulțumesc pentru faptul că am reușit să terminăm atât de repede.